Bine, colegi, abbiamo molto... Dragi colegi, avem foarte multe puncte pe ordinea de zi. Începem imediat cu voturile. C'è Agi Gheorghe, penso. Ah, Gheorghe vuole la parola un attimo. Per una parola di... Un punct de procedură, domnule președinte, spune domnul Hagi Gheorghiu, Lista de vot la raportul despre drepturile omului a sosit foarte târziu, ieri seară, practic după orele 22. Și cred că multă lume încă era la birou, dar din cauza că lista de vot a ajuns atât de târziu, cred că a trebuit să amânăm votul. Bine, so că altri... So că. Foarte bine. Și alți colegi au făcut această observație, dar haideți să ascultăm ce au de spus uh, ceilalți colegi, mai ales domnul Howitt. Majoritatea va decide. Trebuie să spunem câteva lucruri ca să figureze la procesul verbal. Mai întâi, Dacă vă aduceți aminte de schimbul de vedere de ieri dimineață și discuțiile care au avut loc, uh, totul s-a încheiat la orele 13, practic, am negociat ultimul amendament, deci nu înțeleg de ce lista de vot a fost gata atât de târziu. Din câte știu eu, grupurile politice sunt pregătite să voteze în această dimineață dacă uh, președinția decide că vom amâna acest vot, ne vom supune a acestei hotărâri și va fi greu pentru mine personal să fiu prezent, mai ales dacă votul va avea loc luni după amiază, dar vreau să dau dovadă de înțelegere Raportorii din umbră au fost cu toții deosebit de flexibili, unor am avut uh, uh, dificultăți în a găsi momente în care să ne întâlnim și totuși am reușit să o facem. Eu și grupul meu suntem pregătiți să votăm acum și dacă va fi amânat, uh, atunci insist să fie primul, primul punct care să fie votat uh, imediat după le 15 marți după amiază. Domnul Salafranca a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu? Doream să spun că nu ar fi deloc uh, o dovadă de seriozitate și de profesionalism din partea noastră dacă toată munca depusă de către colegii noștri deputați și toate amendamentele de compromis care au fost negociate ar fi uh, um, astfel uh, tratate. Nu este deloc serios. Eu am primit un mesaj din partea secretariatului aseară, cum că votul a fost amânat până marțea uh, viitoare. Acum se spune că trebuie să votăm astăzi. Eu cred că trebuie să uh, tragem învățăminte pentru viitor. Dacă grupul insistă și spune că votul nu a fost bine preparat pentru că nu am avut ocazia să uh, ne dăm seama de tot ceea ce este de toată miza acestui raport am să accept amânarea până săptămâna viitoare, dar eu personal aș prefera să votăm astăzi. Vă mulțumesc. Președintele, altcineva dorește să ia cuvântul, domnul Tanak? Vă mulțumesc, domnule președinte. Și grupul conservatorilor și reformiștilor ar fi de acord să voteze în această dimineață. Nu e minunat atunci când primești o listă de vot, chiar așa, în ultimul minut, nu întotdeauna mai avem uh, oameni în birouri care să poată să ia cunoștință de lista de vot, dar noi am insistat să votăm în această dimineață. Donskis, prego. Poi... Domnul Donskis și apoi doamna Nitz. Domnule președinte, în numele ALDE, sunt de acord cu toți acei colegi care spun că au existat probleme de organizare Ar fi fost bine să nu se întâmple astfel, dar eu cred că este în interesul nostru să onorăm munca domnului raportor și tuturor celor care au lucrat la acest raport și eu cred că ar trebui să votăm în această dimineață. Foarte bine. Am notat acest uh, inconvenient care poate împiedică pe anumiți uh, colegi să fi luat uh, cunoștință de întregul text și are un impact asupra exercitării dreptului de vot, exercitării libertății de vot, dar trebuie să ținem cont de părerea majorității. Și din câte văd eu, PPE-ul, liberalii, conservatorii și socialiștii, uh, reprezentanții acestor grupuri politice, au cerut să votăm astăzi și mi se pare normal să ne supunem uh, voinței majorității și să procedem la vot. Dar, bineînțeles că un asemenea incident nu mai trebuie să se repete pe viitor. Foarte bine, deci continuăm și începem votul în ce privește negocierile dintre Uniunea Europeană și Azerbaijan. Aliniatul 1, amendamentul 38. Cine este pentru? Se adoptă? Da, trebuie să vă spun cine este împotrivă, abțineri, spune președintele. Dar vreau să accelerez. Amendamentul 39. Caduc. Compromisul numărul 2. Vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 44, verificăm. S-a deschis votul. No, 44. 44, 54. We are voting the amendment 50, 44. Ok, Chiudete, chiudiamo la votazione. S-a închis votul pentru amendamentul 44. Se respinge. Trecem la amendamentul numărul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 51. Amendamentul 52. Revenim la amendamentul 50 pentru că s-a cerut verificarea rezultatului votului, vot electronic așadar. Vă rog să votați, să deschizi votul la amendamentul numărul 50. Mai sunt colegi care n-au votat. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 52 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54. Cine este pentru? 53. Se corectează președintele. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 58 și 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Eu aș verifica, vă rog, să deschizi votul. Chiudiamo la votazione. S-a închis votul. Se adoptă. 61. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63. Cine este pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm. Vă rog să votați electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 64, două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul numărul 4. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. La amendamentul 73 votăm doar a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Trecem la 76 și aici votăm doar a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 89. Prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 92. Ce doriți să verificăm, întreabă președintele. Sì, allora eh, è stata richiesta una verifica elettronica. S-a solicitat o verificare pentru a doua parte a amendamentului 89. Vă rog să votați. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat cu mare majoritate. Cum spune 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 93 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. se respinge. 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă rog să ridicați mâna, pentru că altfel nu pot să număr. Altfel trebuie să votăm electronic. Amendamentul numărul 94. S-a deschis votul. 94. Allora possiamo chiudere? S-a închis votul și se adoptă. Trecem la amendamentul 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Nu, se vedea foarte bine că se, a fost respins. Cred că unii sabotează anumite voturi. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 101. Cine este nu, 102, spune președintele. 102. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 104. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. 105. Cine este pentru? Împotrivă? Nu, trebuie să verificăm. Amendamentul 105. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 112. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 113. Pentru, împotrivă, verificăm, vă rog, amendamentul 113, s-a deschis votul. Trei colegi încă nu au votat. S-a închis votul. Se adoptă. 114. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 115. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 116. pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 100 17. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 118. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 120. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 121. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog, amendamentul 128. S-a deschis votul. Ancora trei colleghi devono votare. Încă trei colegi mai trebuie să voteze, s-a închis votul. Se adoptă. 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 130. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 131 a fost retras, 132. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 133. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. Numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. Trecem la numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. 19, foarte important acesta. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și următorul este foarte important, numărul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă și acesta, chiar dacă nu mai era al meu. 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abține, Se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă. abține. Aș verifica, vă rog frumos, nu este foarte clar. Amendamentul 24 s-a deschis votul. Ci sono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 Vă reamintesc că votăm amendamentul 25. S-a deschis votul. 25. S-a închis votul. Foarte bine. S-a adoptat cu mare majoritate. Trebuie să respectăm regulile democrației. 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Se respinge. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Obțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 acum. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 37. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 și 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Cine este pentru? împotrivă, abține, se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă și acesta. Acum trecem la votul final, vot electronic. Mancano due colleghi, manca un collega, chiudiamo la votazione. S-a închis votul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 29, alineatul 1, aprobat. Compromisul 6, vot pe părți. Cine este pentru în prima parte? Împotrivă. Cine se abține aprobat? Trecem la partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri aprobat. Trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri aprobat. 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 38. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 39. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 40. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 43. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 44. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46, 47 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Trecem la 52. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 54-55 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 56. Nu, spune președintele, 57. Pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 58. Pentru, împotrivă, Abțineri. Aprobat. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. aprobat. Trecem la 64. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține aprobat? 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. vorbim de amendam, amendamentul 66. S-a cerut un vot electronic. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. Trecem la 68. Numai partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Să verificăm. La partea a doua, la 68. Ocupă de șampanie tuturor, dacă înving eu. Alți doi voleci mai trebuie să voteze, preferă să nu o facă. Bine. Deci, 31 de voturi pentru. Trecem la 69. Cine este pentru? Aș vrea să întreb dacă rezultatul votului a fost uh, egal cu cel din raportul precedent. Cred că am votat într-un fel la raportul anterior și exact am votat opus la acesta, dacă îmi amintesc bine. Acolo nu am făcut verificarea. amândouă au fost aprobate. Nu există o diferență de vot. Am verificat acest lucru. Avem documentul în fața noastră, dar o să confirme uh, secretariatul. În lista de vot, uh, amendamentul 76, a doua parte, a fost adoptat și are exact aceeași uh, formulare ca amendamentul 68, partea a doua, care a fost adoptat. Din moment ce notarul a spus chestia asta, gata. Trecem mai departe. Unde am ajuns? 69. Ne întoarcem la vot. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Aprobat. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Respins. 72. Pentru împotrivă, abțineri, aprobat. 73. Nu, spune președintele, 74, 73 devine caduc. Deci 74. Cine este pentru? Împotrivă, abține, respins. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Respins. 78. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. O să cer verificarea, însă puteți să cereți verificarea prin vot electronic. Doamna Niț are cuvântul. Domnule președinte, în ciuda respectului pe care am pentru uh, administratorii noștri, cred că nu trebuie să intervină în dezbatere și nici să nu spună cu o voce uh, tare uh, părerile lor. cred că am subliniat același lucru, aceeași impresie. Ați cerut în mod formal verificarea electronică la, punct, la amendamentul 78. Bun, vom proceda ca atare. Deci, 78, verificare electronică. Votul s-a închis. Respins. Trecem la 80. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Aici e nevoie de o verificare electronică pentru că s-au ridicat puține mâini. Deci suntem la 80 și vă rog să votați. Lipsesc trei colegi, vă rog. Închidem votul. un sabotaj din partea domnului Galler. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Respins. Compromisul 8. 82, spune președintele. Bine. Dar vă rog să ridicați uh, mâna, pentru că dacă se ridică numai 3-4 mâini într-o parte și 3-4 în altă parte, nu avem o percepție reală a ceea ce se întâmplă în sală. Deci, vot electronic. Închidem votul. Aprobat. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri aprobat. 84 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 87 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 88 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 89 nu, spune președintele, 90 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Verificare electronică la 90. Vă rog să votați. Lipsesc încă doi colegi, am închis votul. Respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. S-a cerut o verificare electronică la amendamentul 92. Vă rog să votați. Vă rog să votați, lipsesc încă unii colegi. S-a închis votul. Adoptat. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă. Aici avem nevoie de verificare vot electronic la 95. Vă rog să votați. S-a închis votul. Respins. Trecem la 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. În mod clar aprobat. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Clar aprobat. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 103. Pentru Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu, s-au ridicat puține brațe. 108, deci vot electronic. Încă doi colegi. Închidem votul. Adoptat. Văd că, domnule Galer, vă distrați uh, foarte bine. Dacă ați ridica mâna, ar fi mai bine. Deci trecem la 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 113 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 114 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 119. Pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 121 pentru, împotrivă, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru. Nu, 11 a devenit uh, caduc. Deci vă cer votul la 11 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Nu e clar votăm amendamentul 11. S-a închis votul. Adoptat. Am ajuns la 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 19, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș prefera să verificăm 25 electronic. 25. S-a închis votul. Am făcut bine că am cerut verificarea electronică. Adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 2 pentru, abțineri, eh, eh, împotrivă, abțineri, aprobat 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 4 pentru, împotrivă, să verificăm. Verificare electronică, amendamentul 4, s-a deschis votul. Lipsește un vot, s-a închis votul. Respins. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 7. Pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la votul final prin vot electronic. Lipsesc uh, doi colegi, am închis votul. S-a adoptat. Bene, a questo punto passiamo, così come concordato, alla, alla votazione. Acum, așa cum ne-am înțeles, trecem la votul asupra raportului Howitt postpone your flights? No. Vi chiedo di collaborare. Vă rog să fiți amabili, să colaborați, să ridicați mâna foarte clar. Vă rog. Domnule președinte, odată în viață am putea să facem o pauză în mijlocul votului și să bem uh, cafeaua mai întâi, pentru că nivelul meu de cofeină uh, a devenit periculos de scăzut. Acceptă la proposta e apro- Președintele, accept propunerea, este adoptată, dar ne lipsește cafeaua. Da. Suntem în criză de cafea, trebuie să așteptăm să fim serviți. Eh, colega Howard chiede intervenire. Please other than unusually giving my full and whole... Domnul Hoyt, mă bucur de sprijinul domnului Van Orden, dar cred că secretariatul deja a fost informat de faptul că amendamentul 78 a fost retras. Referința la raportul domnului Watson despre sancțiuni nu este inclusă în amendamentul oral și secretariatul mi-a spus că amendamentul oral nu a fost inclus în lista de vot. Și atunci am să vă rog pe dumneavoastră, domnule președinte, ca de fiecare dată când ajungem la un amendament care are și un amendament oral, să avem suficient timp ca să vedem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 Allora, la risposta è che gli emendamenti orali sono in Răspunsul este următorul. Amendamentele orale sunt deja incorporate în votul pe părți, atunci când s-a cerut vot pe părți, deci nu riscăm să le omitem. Sunteți mulțumit, domnule Howitt?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 S-a închis votul. Se respinge. Sigur, sigur, domnul Galer e împotriva mea. Trecem la 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 38. Nu. 40. 40 acum, pentru că am votat compromisul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 și 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 48. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 49. <coughs> Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Aș verifica. 51, vă rog, verificăm. S-a închis votul. Se respinge 28 la 28. 50 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 52. Cine este pentru? Împotrivă.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 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Atât de puține mâini se ridică că eu vreau să verificăm. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Majoritate mare. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 71. Cine este pentru? Amendamentul 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu, verificăm. La 72. S-a deschis votul. Încă nu a votat toată lumea, vă rog frumos. S-a închis votul. Se adoptă. 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 76. Nu, s-a retras. Și acesta? 80. Cine este pentru? Nu, mă scuzați, spune președintele. 81. Deci, o, amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu. 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 100 Eu nu am în lista de vot amendamentul numărul 100, dar există numărul 100. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 98 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Domnul Pașcu vrea să verificăm. Da, verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 99. S-a închis votul. Se adoptă. Centouno. In votazione, chi è favorevole? 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 103. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Foarte, foarte puțin dintre dumneavoastră ridică mâna. 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 105. 105. Vi prego di votare. Chiudiamo la votazione. S-a închis votul. Se respinge. Acum sunt mai liniștit. 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. S-au ridicat doar 3 mâini. 117. Cine este pentru? Împotrivă. Da, acum am înțeles. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 120. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Cu plăcere verific dacă doriți. 120. 120. Mancano colleghi. 120. S-a închis votul se adoptă cu majoritate. 121. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 131. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 132. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu știu dacă se adoptă. Verificăm. Siccome il mio voglio fare una verifica. Având în vedere că este amendamentul meu, vreau să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 133. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 8, cine este pentru? Nu? Un amendament oral, spune președintele aici. Avem un amendament oral la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 143. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mi se pare că a fost respins. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă, vă mulțumesc. 145. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Și aici trebuie să verificăm, să deschis votul, 145. Foarte bine. S-a închis votul. Am făcut bine că am verificat. Se adoptă. 147 și 148 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Se adoptă. 149. Cine este pentru? Vreți să verificăm 147 și 148? Vot electronic. Chi Allora, mancano due colleghi. Încă doi colegi nu au votat. S-a închis votul. 149. Cine este pentru? Împotrivă? abține, Se respinge. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? abține, Se adoptă. Cine este pentru? împotrivă, abține, se respinge. 152. Cine este pentru? Nu, nu, nu. Aici avem un amendament oral, spune președintele, la amendamentul 152. Deci cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 153. Cine este pentru? Împotrivă. Nu, nu, nu, nu e foarte clar. Verificăm, vă rog. Amendamentul 153. Votați, vă rog frumos. Încă trei colegi. Doi. S-a închis votul. Da, mare majoritate pentru. 154. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 155. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 156. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 157, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 158, cine este pentru, împo- cine este pentru, împotrivă acum, abțineri se adoptă. 159, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 160, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 161. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 165. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 166. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Compromisul 11. Cine este pentru? Nu, a fost clar, a fost clar. Președintele respins. Bine, verificăm 166. Da, să deschizi votul. Domnule Galer, vreți să-mi las locul? Data viitoare. Vă rog să deschizi votul, să închizi votul. Bine. A fost adoptat. Compromisul 11, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 169. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 170. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 171. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 174. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, Se respinge. 175. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, Se respinge. Compromisul 13. Cu amendament oral, vot pe părți, prima parte, cine este pentru?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 Am ajuns la 182. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 184. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Compromisul numărul? Bine. Verificăm, verificăm. 184. S-a deschis votul. Au mai rămas doi colegi, s-a închis votul. doi pentru. Am ajuns la compromisul numărul 15 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul numărul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Se adoptă. 193. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votăm electronic amendamentul 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. 34 pentru. Deci se adoptă. Eu vă rog să mă ajutați și să ridicați mâna, pentru că altfel eu mă bazez pe cele 4 sau 5 persoane care ridică mâna. Nu vreau să fiu necinstit. Am ajuns la compromisul numărul nu. Amendamentul 194 mai întâi. 194. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 198. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 199. Cine este pentru, împotrivă, Abține, se adoptă. 200. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 18 cu amendament oral, vot pe părți și aici prima parte în numele ALDE, noi nu suntem de acord cu acest amendament oral deoarece e vorba despre execuțiile în Belarus. Dar Belarus nu este singura țară unde oamenii condamnați la moarte sunt condamnați. Și să nu uităm ce s-a întâmplat vinerea trecută și asta nu are nimic de a face cu ce se întâmplă în Belarus. Vă rog, domnule Howitt. Um, I'm, I'm sad to hear that because obviously we did discuss this in the negotiating da, am discutat în uh, ședința de negociere acest aspect. E clar că dacă există o obiecție, amendamentul nu poate fi votat. Însă colegilor de la PPE vreau să le spun că sunt într totul de acord cu amendamentul lor și îi rog să vină cu un amendament și pentru ședința plenară. Respect decizia ALDE, însă în același timp sunt de acord într totul cu colegii de la PPE și aș dori ca această porțiune să fie inclusă în textul final. Deci nu putem vota cu amendamentul oral, o să vedem dacă o să ajungeți la un acord în plenară. 18 Așadar, la compromisul 18 vot pe părți. Votăm prima parte. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă și a doua parte. 203. Pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. 204 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 205 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 206 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, cu majoritate, 207 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 208 pentru, împotrivă, cine se abține, adoptat. 209 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, votat, adoptat. 200 11 Vergia. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 213 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 214 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 215 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 216 pentru. Cineva a spus ceva. Să verificăm 215 electronic. S-a deschis votul. S-a cerut un control, o verificare electronică la 215. Vă rog să votați. S-a închis votul. 216. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 218 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 219 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 220 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 221 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 222 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 20 pentru, împotrive, abțineri, adoptat. Nu, spune președintele, un moment. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 228 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Verificăm electronic 228. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromisul 29. Vot pe părți, trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, abținere respins. Partea a treia pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Trecem la 229, Hewitt, pentru 229 Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 230 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 231 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 232 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 233 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 234 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 235 și 236 împreună sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 21, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 243, pentru, împotrivă, abțineri, avem patru mâini ridicate. Vă rog, verificare, vot electronic la 243. Am închis votul. Adoptat. 244. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 246. Pentru, cine se abține, adoptat. 250. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vot electronic. La 250. S-a închis votul. Adoptat. Compromisul 22. Ca și la compromisul uh, uh, antecedent, uh, fac am în compromis am uh, spus că vom găsi la 23 compromisul uh, pe care l-am negociat. Astfel încât cer comisiei, uh, cer să nu fie un vot asupra acestuia. Și noi susținem această obiecție. Deci nu votăm, uh, trecem la compromisul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Trecem la 254. Cine 254, spune președintele, pentru, împotrivă, cine se abține, respins. Trecem la 257, pentru, împotrivă, cine se abține, aprobat. 258, cine este pentru, împotrivă, respins. Compromisul 23 cu amendament oral. Dacă nu sunt obiecții, le votăm pe amândouă. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. 260. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. 264. Pentru. Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. 265. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 266 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 269 împreună cu 270, pentru, împotrivă, cine se abține, respins. 271. Deci, vot electronic la 269-270. S-a deschis votul. Lipsesc doi colegi. Închidem votul. Compromisul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Aprobat. 276 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 277 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 280 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 281 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 285 Îmi cer scuze, spune președintele, am o problemă pe lista de vot. Așadar, nu avem aceleași referiri. Votăm amendamentul 285 cu amendament oral, amendament oral 8. Dacă nu sunt obiecțiuni, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 26. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Trecem la 287. Pentru, împotriva, abțineri, să verificăm. Să verificăm electronic 287. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Adoptat. 288 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 286. Nu spune președintele, îmi cer scuze, 293. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 294. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 295. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 296. Pentru, Împotrivă. abține, respins. 297 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 298 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 299 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 300 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 301 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 302 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 303 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 304 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 306 s-a cerut la 304 o, o, un vot electronic. Deci 304. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 306. Pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. S-a deschis votul electronic. Înțeleg că suntem obosiți, însă fără ajutorul dumneavoastră nu pot să hotărăsc. S-a închis votul. Respins cu un vot. 307. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 28. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 313. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 314. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 315. Cu amendament oral, nu, dacă nu sunt obiecții. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 317 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 320 pentru. Da, verific uh, uh, cu, fără nicio problemă, dar dacă numai câțiva patru colegi ridică mâna, deci s-a cerut uh, vot electronic la 317. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 320 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 322, amendament tehnic. Trecem la 324, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 323 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Au votat puțin. la 323. S-a deschis votul la 323. Vă rog să votați. S-a închis votul. 325 acum. Cine este pentru să ridice mâna? Împotrivă. Abțineri, clar, adoptat. 328 pentru, împotrivă. Abțineri, adoptat. 326 pentru, împotrivă. Abțineri, adoptat. 329 cu amendament oral. Președintele, trebuie să votăm mai întâi 327 pentru. 327 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Trecem la 329 cu amendament oral. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 330. Cine este pentru? Împotrivă. Abțin. Să verificăm. 330. S-a deschis votul. Lipsesc câțiva colegi. Închidem votul. Adoptat. 330. Adoptat. 332. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Curaj, colegi, ajungem către final. 331. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 333. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 334 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 22 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 23 pentru, împotrivă, Abțineri adoptat 24 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 25 pentru, împotrivă, Abțineri adoptat 26, cine este pentru, împotrivă, Abțineri respins. 27. S-a cerut la 26 verificare electronică, s-a deschis votul. Lipsește un coleg, s-a închis votul, adoptat. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4. De la 4 la 17, colegul Tenoc a cerut nivelul de cafeină este scăzut și bunăvoința crește. Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 30, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot în bloc DV2, DV8, DV9, și 14, dacă sunteți de acord. Până la 14, pentru că apoi sunt obiecții. Cine este pentru? Cine se opune? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul la DV15. Vă rog să votați. Lipsesc încă doi colegi. S-a închis votul. Respins. FEM 1 pentru împotrivă abțineri adoptat. Vot pe părți. La compromisul 31, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua. Să ne întoarcem la vot. Deci partea a doua a compromisului 31 nu vă lăsați distrași de colegul uh, Pascu. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Patru și cinci împreună. Votăm 4 și 5 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. să verificăm 4 și 5, spune președintele? Partea a doua de la 31. Deci ne întoarcem la 31 și votăm partea a doua, pentru că așa s-a cerut, vot electronic. Partea a doua, compromisul 31. S-a închis votul. Adoptat. 4 și 5 sunt uh, respinse. Nu e o discuție. Trecem la FEM 8. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Chiar dacă s-au ridicat puține mâini. De la 10 la 14 în bloc. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respinse toate. 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm electronic 15. Vă rog să uh, votați pentru că sunt 41 la 51, așa încât vă rog să votați. Am închis votul. Respins. Votăm împreună 17, 19, 20 și 21, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Douăzeci și doi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 23 și 24, 27, 29 și 32 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. 33 și 34 împreună. Cine este pentru? Vreți separat? Bun. Atunci 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. În mod clar adoptat. Votul final. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Vot electronic. Să închide votul. Adoptat. Vă mulțumesc pentru colaborare, colegi. Chi è l'Andricchini?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 colleghi, we have to continue. Colleghi, vi prego un attimo di silenzio. Dobbiamo... Dragi colegi, vă rog frumos să faceți liniște, trebuie să ne continuăm lucrările. Punctul 18 definirea unui nou tip de cooperare în domeniul dezvoltării cu America Latină, autoarea raportului pentru aviz, doamna Chiene, și raportorul pe fond de la Comisia DV este Ricardo Cordes Lastra. Doamna raportor are patru minute. Vă rog. Mr. Galler. Thank you. Mr. Gallet, I need a help. I need a help from you. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia noastră a fost rugată de către Comisia DV să prezinte un aviz pe marginea raportului din proprie inițiativă pe tema noului tip de cooperare cu America Latină. Raportul are drept uh, obiectiv să con- contribuirea la avansarea uh, acordului de cooperare. De asemenea, se dorește propunerea de noi canale de cooperare între Uniunea Europeană și America Latină. Avizul AFET are drept obiectiv uh, crearea de uh, Uh, linii directoare pentru cooperarea cu America Latină, ținând cont de rolul la nivel mondial al Uniunii Europene. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona este cel mai important uh, cheie uh, cel mai important punct cheie și uh, statutează importanța Uniunii Europene la nivel uh, mondial. Articolul 208 din uh, tratat are drept obiectiv uh, combaterea durabilă a sărăciei și acest articol se aplică în cazul acordului nostru. În momentul de față, înaltul reprezentant și comisia trebuie să respecte în acordurile internaționale acest uh, articol. În raportul meu am pus accent pe importanța strângerii relațiilor cu America Latină și, de asemenea, pe importanța creierii de noi uh, relații comerciale cu statele uh, din America Latină, uh, care au un venit mediu, prin intermediul, printre altele, a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. De asemenea, cer o îmbunătățire a cooperării între UE și America Latină pentru atingerea obiectivelor mileniului. Mă refer în special la crearea de locuri de muncă, combaterea sărăciei și incluziunea socială a grupurilor marge- marginalizate. Sunt uh, convinsă că obiectivele mileniului, printre care cel numărul 8 ar, trebui, 8 ar trebui să fie în centrul cooperării cu America Latină. Ne, avem nevoie de o creștere inclusivă în această, această zonă a lumii. Milen, uh, obiectivul mileniului 8, uh, numărul 8, are drept obiectiv sau uh, face necesară Uh, colaborarea mai strânsă între Uniunea Europeană, Mexic, uh, Columbia și alte state din America Latină. Această temă va fi cu siguranță discutată în cadrul uh, întâlnirii G20 și se va descoperi calea în care relațiile dintre cele două entități ar putea să fie îmbunătățite. De asemenea, în raportul meu pun accent pe sinergiile care trebuie să fie create prin acorduri de asociere între UE și uh, diferitele organizații regionale din America uh, Latină. În acest sens, fac uh, apel la discutarea tuturor acestor teme în, uh, cu prilejul reuniunii din ianuarie 2013 la nivel înalt. De asemenea, pun accent pe cooperarea cu Br- uh, Brazilia și, în același timp, pun accent pe lipsa, în momentul de față, a unor politici cât se poate declare europene cu privire la uh, cooperarea cu America Latină și uh, cooperarea interregională. În acest sens, consider că îmbunătățirea dialogului politic cu America Latină ne-ar putea ajuta. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit într-o manieră optimă la crearea acestui aviz. Vreau să le mulțumesc pentru amendele, uh, amendamentele lor, care aduc o valoare adăugată documentului pe ansamblu. Există 19 amendamente, mai există și 8 amendamente orale pentru avizul nostru. Eu personal am propus patru amendamente Uh, știți prea bine care sunt constrângerile de, uh, în ceea ce privește formularea acestor avize și tocmai de aceea am fost obligată să recurg la amendamente. În ceea ce privește amendamentele, vreau să le votăm pe fiecare în parte, nu avem nevoie de raport, amendamente de compromis și uh, astăzi voi profita de ocazie pentru a vă prezenta uh, amendamentele cu care nu sunt de acord. Amendamentul 11 propune să reechilibreze acordurile cu America Latină. Ei bine, nu sunt de acord cu această propunere pentru că acordurile sunt în, uh, au fost deja semnate și negocierile s-au încheiat. Eu consider că ele sunt uh, destul de echilibrate și vizează interesele ambelor părți. De asemenea, amendamentul 12 nu este în asentimentul meu. De asemenea, amendamentul 5, uh, uh, care pune uh, accent pe faptul că incluziunea socială și dezvoltarea economică trebuie să fie în continuare în centrul obiectivelor noastre și se vorbește acolo și despre uh, Uh, despre statul social. Ei bine, nu pot fi de acord cu acest amendament și mai există amendamentul 10 uh, care prezintă o serie de forme de cooperare interregională cu care nu sunt de acord. Ei bine, acestea sunt amendamentele cu care eu nu sunt de acord. Și acum, în final, permiteți-mi să-i rog pe colegi să participe la votul care va avea loc săptămâna viitoare, pe 27 martie. Votul în Comisia TV va, este prevăzut pentru o data de 24 aprilie. Vă mulțumesc mult! Domnul Menendez del Valer, două minute. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să o felicit pe doamna Antrichene pentru acest uh, raport. Din punctul meu de vedere, textul uh, reflectă cooperarea strategică dintre Uniunea Europeană și America Latina. În fine, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru colaborarea strânsă și, de asemenea, vreau să mulțumesc pentru faptul că secretariatul a acceptat amendamentele mele, care nu putuseră să fie luate în considerare într-o primă fază din pricina unei uh, probleme formale. Ei bine, e clar că Uniunea Europeană trebuie să își uh, definească politica vis-a-vis -vis de uh, America Latină în pornind de la un dialog concret cu statele din zona respectivă. Aceste state trebuie să continue procesul de integrare în ciuda uh, dificultăților cu care s-au uh, confruntat în moment, până în momentul de față. Ca urmare a acestui proces de integrare, dialogul cu America Latină va deveni unul mai coerent. În amendamentul meu, uh, în unul dintre amendamentele mele, mă refer la preferințele vamale Uh, oferite de către Uniunea Europeană, care pur și simplu uh, nu țin cont de importanța uh, Americii Latine pentru dezvoltarea și a Uniunii Europene. Mi se pare că nu ținem cont de importanța statelor de, de acolo Uh, în ciuda faptului că aceasta, această importanță este cât se poate declară. Mă refer într-un alt uh, amendament și la acordul de asociere cu uh, Peru și alte state andine. Ei bine, acest acord ar putea duce la o îmbunătățire a situației din respectivele state. Uh, mai există și un acord de asociere care trebuie să fie încheiat între Uniunea Europeană și toate statele comunității andine. Se propune ca în anul 2015 Uniunea Europeană uh, sau se, se uh, prevede că uh, în 2015 Uniunea Europeană nu va mai fi uh, partenerul principal comercial al statelor din zona Americii Latine. Ei bine, această situație nu trebuie să parvină pentru că um, această zonă este deosebit de importantă pentru noi. Nu trebuie să acordăm um, Chinei șansa de a lua această zonă a lumii în în uh, sfera sa de influență. Cam atât din partea mea, a și acordul cu Mercosur este de asemenea deosebit de important. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Țala Franca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna raportor pentru tot ceea ce a făcut. În această perioadă de criză prin care trece Uniunea Europeană, o alianță strategică cu statele din America Latină și din zona Caraibelor reprezintă, bineînțeles, un aport important la PIB-ul mondial. După cum s-a spus deja, uh, agenda bilaterală este deja depășită, trecem la o agendă mondială, iar pentru a ne pozitiv pentru a ne poziționa mai bine în fața uh, provocărilor mondiale, trebuie să dezvoltăm o cooperare multilaterală. Uh, în uh, ceea ce privește această zonă a lumii, cu toții înțelegem că ea este una deosebit de importantă. Din păcate, iată că unele dintre statele din America Latină nu se mai pot bucura de um, beneficiile instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Ei bine, prin acest aviz sper din tot sufletul că uh, cooperarea pentru dezvoltare cu uh, America Latină va primi importanța pe care o merită. Ei bine, uh, pe ansamblu, sunt într totul de acord cu raportul doamnei Andrichiene. Vă mulțumesc foarte mult. Dorește doamna raportor să adauge ceva? Nu? Atunci votăm pe data de 27 martie. Următorul punct de pe ordinea de zi este vorba despre raportul domnului Goebbels cu privire la prima întâlnire interparlamentară UE-Myanmar. Aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, Domnule președinte și domnule vicepreședinte, îl înlocuiesc pe Verna Langen, care n-a putut să vină aici. Pentru prima dată, Parlamentul European a trimis o delegație parlamentară la Myanmar și asta în urma deschiderii regimului uh, noului președinte Tanzen. O să vă scutesc de o menționare a tuturor întâlnirilor pe care le-am avut. Ne-am întâlnit cu președintele uh, țării, cu președinții celor două camere, am uh, văzut uh, o gamă impresionată de miniștri și apoi am avut prilejul să ne întâlnim mai bine de o oră cu doamna Aung San Suu Kyi, care, știți, nu este numai laureat al prețului, Premiului Nobel pentru Pace și laureată a Premiului Saharov și i-am dat uh, lui Lady, așa cum este numită acolo, o invitație din partea lui Martin Schulz să vină uh, în uh, fața Parlamentului să-și primească oficial uh, premiul și să ni se adreseze. Cred că pot să spun că autoritățile din Myanmar par să parcurgă un uh, proces care ne reamintește de perestroica domnului Gorbacev. Uh, asistăm la o deschidere, dar uh, la o deschidere cu pași mici. Au un senat și un soi de cameră a reprezentanților și alegerile nu au avut un caracter prea democratic pentru că din oficiu uh, 25% uh, uh, din locurile în adunare sunt rezervate. O parte numită guvernamentală a putut să obțină mai mult sau mai puțin de 80 de locuri, 80% uh, mă iertați din locuri în cele două camere ale adunării, mai ales pentru că doamna Han Sang Suu Kyi a boicotat aceste alegeri. E bine, de atunci se pare că a avut uh, loc uh, o apropiere între președintele Dansan și Lady, pentru că, cel puțin în discursurile publice, s-a uh, făcut foarte mult pentru această deschidere și regimul a eliberat vreo mii de prizonieri politici încearcă să aibă o încetare a focului și chiar un tratat de pace cu diverse minorități uh, din țară care de vreo 60 de ani sunt uh, în război cu regimul central. Au fost uh, înregistrate progrese în acest domeniu, dar nu s-a finalizat încă totul. Acum, pe 1 aprilie, vor avea loc noi alegeri pentru 48 de locuri, 40 pentru uh, camera inferioară, camera cea mai importantă și 8 pentru camera superioară. Cele 48 de uh, locuri au fost eliberate în urma numirii parlamentarilor ca miniștri și, așa cum se întâmplă și în Franța, un ministru nu poate să fie membru al Parlamentului în continuare, de unde și necesitatea de a avea uh, aceste alegeri. Doamna Ansungsi este și ea candidat și partidul său are candidați în cele 48 de circumscripții electorale unde trebuie aleși uh, noi candidați, dar uh, sigur că și Partidul de la Putere și alte uh, partide au candidați. Doamna Hans Hansuki ne-a împărtășit părerea sa că alegerile vor fi foarte libere pentru că vor fi observatori internaționali și un lucru interesant de notat, atunci când am avut întâlniri, am uh, întrebat mereu de ce nu acceptați observatori străini. Săptămâna trecută, uh, regimul a hotărât uh, să primească observatori uh, din partea ASEAN și apoi din partea Statelor Unite și Uniunile Europene. Trebuie să organizăm rapid o misiune, poate recurgând la ambasadorii și personalul din regiune. După umila mea părere, ar trebui să dăm curs acestei invitații. Revin acum la problema cea mai ardentă. Myanmar nu este încă o democrație perfectă, departe de acest lucru. Însă, odată cu alegerile, Uh, lady și un uh, număr uh, important dintre susținătorii săi vor constitui o nouă poziție internă în Parlament și aceasta va da roade. Fără Lady, potrivit lui Lady, rămân 161 de prizonieri politici care nu au fost eliberați. Trebuie să facem presiuni ca aceștia să-și regăsească libertatea. Însă problema cea mai importantă este cea a sancțiunilor instituite de Uniunea Europeană după uh, Statele Unite împotriva vechiului regim. După părerea mea, dar uh, și după părerea tuturor ambasadorilor, tuturor uh, țărilor membre ale Uniunii Europene pe care i-am întâlnit la fața locului sau în Thailanda, Aceste uh, sancțiuni nu au avut efecte prea uh, uh, mari și nu, au, nu i-au deranjat pe generali. Vechiul președinte și-a construit o nouă capitală, oarecum de tipul Palatului lui Ceaușescu de la București, însă o construcție și mai nebunească. Există palate, ministere, câteva hoteluri și undeva în natură, toate legate de autostrăzi, autostrada care conduce uh, la așa zisul uh, palat, parlament, are câte 10 benzi pe sens de circulație. Și totul a costat până acum un nimic, 4 miliarde de dolari, ceea ce arată că Generalii nu au dus niciodată lipsa de bani nici pentru nebunia uh, de a construi, nici pentru uh, a cumpăra arme. Sigur, a existat un embargo uh, în ceea ce privește armele, dar pot să cumpere arme din China, din India și din multe alte țări. Embargoul la vânzarea de diamante. O să închei. Deci toate aceste embargouri n-au dat rezultate sau practic nu prea au dat rezultate, cu excepția a ceea ce s-a făcut pentru uh, industria textilă birmaneză, care nu a putut să uh, beneficieze de sistemul de preferință uh, generalizate și efectul a fost că 400 de din 400.000 uh, de, mii de uh, angajați, uh, nu mai rămân decât 80.000 de, mii de angajați. Deci 320.000 de, mii de femei uh, și-au uh, pierdut locul uh, de muncă. Sigur, uh, s-a vorbit de așa anumită muncă forțată și asta s-a terminat cu concedieri. Uh, Multe din aceste femei uh, au avut ca singură alternativă prostituția. Cred că ar trebui să fim interesați să ridicăm rapid aceste sancțiuni, cu atât mai mult cu cât uh, țara este pe cale să se reconstruiască și că economia în care se naște în această țară este în mâinile Chinei, Thailandei, uh, Hong Kongului, Coreei de Sud, Vietnamului și Indiei. Aceștia sunt pretutindeni, sunt prezenți pretutindeni. Puținul uh, din industria textilă care a mai rămas este în mâinile lor. Mai există o singură întreprindere europeană care uh, se mai regăsește acolo și cred că ar trebui să facem tot ce se poate pentru a avea și noi schimburi comerciale periodice regulate cu ace această țară și nu numai la nivelul petrolului, unde Total și uh, Chevron au rămas uh, pe loc. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Vă reamintesc că Domnul ministru norvegian vine în rândul nostru la 11 și 20. Are cuvântul colega Lochpiller și după aceea colega Gomez. Deci câte două minute fiecare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și uh, conferinței președinților care mi-a dat mie, în calitatea mea, posibilitatea de a însoți această delegație. Nu vreau să repet cele spuse deja de domnul Goebbels. Însă aceste trei forme de ref, tipuri de reformă uh, trebuie să se concentreze în special pe partea umanitară. Am înțeles că uh, 85% dintre cetățenii care locuiesc în zona rurală nu au acces la electricitate, majoritatea copiilor sunt uh, subnutriți, iată, aceste aspecte trebuie să fie îmbunătățite. În ceea ce privește reformele politice, da, într-adevăr s-a creat un uh, parlament, se încearcă construcția de structuri democratice, însă avem o Constituție uh, promulgată în Myanmar din, în 2008 care oferă toate drepturile armatei. Uh, armata are dreptul să se pună deasupra legii, uh, instaurând uh, starea de urgență. Toate, toți miniștrii cu care am vorbit a, sunt de fapt foști militari. Doar ministrul comerțului nu este un fost militar, însă oricum cu domnia sa nu putem să co- cooperăm prea bine pentru că se află pe o listă europeană din cauza trecutului său sumbru în, ce, în ceea ce privește corupția. Deci se pune întrebarea în ce măsură aceste reforme sunt durabile. Oare militarii vor reuși uh, într-adevăr să se dezică de trecutul lor și să pună în aplicare niște reforme care practic îi vor văduvi de toate avantajele de care se, vor, uh, de care se bucurau în trecut. Deci uh, aceasta este problema care se pune în momentul de față. Toată lumea ne-a spus că există voința pentru reformă, dar în același timp toată lumea a recunoscut că există prea puține cunoștințe care să fie la baza reformelor uh, tuturor, uh, a tuturor acestor reforme necesare. În ceea ce privește oponenții, uh, da, am aflat că mulți au fost eliberați, însă majoritatea dintre acești dizidenți nu au în continuare dreptul de a exercita Uh, acțiuni politice. Într-adevăr, s-a deschis puțin uh, mass media, s-a liberalizat oarecum mass media, însă în același timp jurnaliștii străini în continuare nu au dreptul să viziteze Myanmarul în calitatea lor, ci pot via- vizita această țară doar ca uh, turiști. A apărut o lege care permite constituirea de sindicate, un lucru uh, pozitiv, însă în același timp munca forțată există în continuare. Munca forțată se aplică nu doar în uh, industria textilă, ci uh, în absolut toate domeniile. Chiar Organizația Mondială a Muncii a sancționat Myanmar din pricina acestui lucru. Se pare că minoritățile sunt obligate să depună muncă forțată pentru armata de acolo. Comisia Națională pentru Drepturile Omului a fost creată și aceasta este sprijinită de către Uniunea Europeană. Se dorește ca această instituție să fie într-adevăr una independentă și această, această evoluție este una pozitivă. Iar în ceea ce privește uh, conflictele uh, etnice, Uh, toată lumea sprijină acest uh, proces de reconciliere și uh, ministrul norvegien cu siguranță ne va spune lucrul acesta, însă în continuare există zone conflictuale în care nu se înregistrează progrese. Și chiar după vizita noastră am auzit uh, că au existat uh, conflicte armate. Deci, dintr-un punct de vedere al drepturilor omului, eu consider că ridicarea sancțiunilor este prea pripită. Ar trebui să așteptăm alegerile, ar trebui să vedem uh, uh, toți oponenții politici eliberați și trebuie să ne asigurăm că absolut toate minoritățile vor ajunge la, un, la o pace, pentru că dacă ridicăm uh, sancțiunile de pe acum, nu vom fi atins absolut niciunul dintre obiectivele noastre. Mulțumesc! Gomes, yes. O rog pe doamna Gomez să fie cât mai succintă cu putință, pentru că domnul ministru așteaptă la ușă. Întotdeauna mi-a păsat de Myanmar. Întotdeauna am cunoscut foarte bine această țară. Sunt de acord cu ce a spus doamna Lockbiller. Trebuie să încurajăm acest proces de deschidere, fără să ne facem iluzii. Nu e vorba despre construirea democrației, este un proces de lungă durată, însă trebuie să îl uh, încurajăm. Și cred că trebuie să fim prudenți. Trebuie să reușim să observăm alegerile și să nu facem niciun fel de compromis cu față de propriile noastre standard, standarde. Pentru că știm foarte bine cât de problematică este situația. Deci ar trebui să găsim o cale, poate prin intermediul ambasadelor, dar nu putem să ne așteptăm că vor avea loc niște alegeri cu adevărat democratice. Sperăm însă că se va menține acest spirit de deschidere. Și sunt de asemenea de acord cu faptul că trebuie să fim foarte prudenți atunci când folosim condiții și etaloane. Eu sunt în favoarea renunțării la unele dintre sancțiunile de natură economică, pentru că au avut un impact mai mult negativ decât pozitiv. Și să ne gândim la acele condiții în interesul propriilor noastre companii, pentru că sunt, e vorba despre o țară foarte bogată, petrol și alte resurse, deci să poate să profite companiile noastre și trebuie să menținem acele sancțiuni țintite față de toți cei care s-au făcut vinovați de inerția din, de pe scena politică și să menținem presiunile pentru eliberarea prizonierilor, pentru cei care uh, oprimează uh, minoritățile etnice, care manifestă pașnic și așa mai departe. Trebuie să dăm dovadă de inteligență. Să nu pierdem ce am câștigat deja, să folosim aceste condiții și aceste etaloane. Nu e ușor, dar cred că putem să facem acest lucru. Societatea civilă începe să existe, trebuie să o sprijinim, trebuie să ne implicăm în mod activ. Și cred că această misiune deja a fost uh, o idee bună Trebuie să sprijinim societatea civilă din Myanmar, să o finanțăm. O admir pe Aung San Suu Kyi, dar eu cred că faptul că a fost uh, izolat atât de mult timp nu o ajută să aibă o viziune foarte clară despre ce anume este mai eficient. Mulțumesc, dragi colegi. Domnul ministru așteaptă ca să fie invitat. Suntem deja în întârziere și atunci, uh, din politețe, trebuie să ne întrerupem lucrările și să îl rugăm pe domnul ministru să intre în sală. Bine, colegi, eh, ci scuziamo con... Dragi colegi, ne cerem scuze față de domnul ministru pentru această întârziere. Încă o dată. Și imediat începem schimbul de opinii cu domnul ministru de afaceri externe al Norvegiei despre Marele Zona Nordului, și inclusiv despre cooperarea cu Rusia. Și ne interesează și părerea dumneavoastră despre primăvara arabă, evoluțiile din uh, Orientul Mijlociu. Îi urăm bun venit dumnealui, dar și domnului Pet Cap Gallagher, care este președintele relațiilor uh, parlamentare, delegației interparlamentare cu Elveția și Norvegia. Avem uh, mai multe motive ca să fim recunoscători pentru prezența dumneavoastră aici. Vreau să vă reamintesc că la sfârșitul lunii februarie, domnul ministru a vizitat mai multe dintre țările unde um, au avut loc uh, revoluțiile pe care le-am numit uh, primăvara arabă și, în plus, dumnealui s-a întâlnit cu doamna Ashton și a participat și la grupul de donatori internațional care coordonează uh, ajutorul pentru poporul palestinian. Știți că Norvegia este un membru foarte activ al comunității internaționale și joacă un rol foarte important pe scena internațională. Deci, dincolo de dimensiunea geografică sau, de, sau chiar demografică a Norvegiei. Guvernul norvegian se angajează de mulți ani pentru a încerca să uh, încurajeze uh, găsirea păcii și stabilitatea regiunea Orientului Mijlociu și, repet, Doream să aflăm uh, părerea dumneavoastră despre cum credeți că va evolua situația în Maghreb. Înainte de a-i da cuvântul, aș vrea să îi dau foarte pe scurt cuvântul domnului Gallagher, care dorea și dumnealui să uh, îl uh, salute pe oaspetele nostru. Thank you very much, uh, President. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să, prezint la, să, să mă alătur dumneavoastră în calitatea mea de președinte al delegației uh, Parlamentului European cu Norvegia. Bineînțeles că sunt încântat de ocazia pe care o am de a mă afla alături de dumneavoastră, Comisia AFET și alături de ministrul uh, Stoer, care vine la Parlamentul European. Bineînțeles, apreciem legăturile economice și nu doar economice dintre Uniunea Europeană și Norvegia. Vedem uh, modul în care legislația europeană a fost în parte adoptată de către Norvegia și lucrul acesta nu poate decât să ne bucure. În momentul în care am devenit uh, președintele acestei delegații și am, uh, am întâlnit colegii atât la Bruxelles cât și în uh, Norvegia, I-am întâlnit de asemenea în cadrul diferitor organizații internaționale și pe baza acestor întâlniri mi-am dat seama că în același interes pe care Uniunea Europeană îl are vis-a-vis -vis de Norvegia se regăsește și în sânul Norvegiei. Există o serie de uh, rapoarte cu privire la modul în care achiul european a fost uh, armonizat cu legislația uh, Uh, norvegiană și uh, aceste, aceste rapoarte au fost, bineînțeles, uh, luate în considerare în absolut toate rezoluțiile Parlamentului European pe tema colaborării cu Norvegia și alte state din zona nordică. Uh, domnul președinte vorbea despre dezbaterea pe care o vom purta astăzi pe tema Nordului îndepărtat, o temă foarte, foarte interesantă. Ținem cont de strategia publicată în noiembrie anul trecut, care a fost prezentate, prezentată și uh, în uh, contextul acestei uh, strategii nu pot decât să mulțumesc Norvegiei pentru faptul că ne-a permis să ocupăm un statut de observator pentru problemele în Nordului îndepărtat. Mă bucur foarte mult că lucrul acesta s-a întâmplat. Există în continuare o serie probleme, de probleme deschise legate de Nordul îndepărtat. Uh, care nu au fost re- rezolvate în uh, ultima, la ultima întâlnire a Comisiei pentru Nordul Îndepărtat care au, a fost uh, organizată în aprilie anul trecut. Cu ocazia acelei întâlniri uh, am adoptat, s-a o, adoptat o rezoluție care practic saluta rezoluția Uniunii Europene pe tema Nordul îndepărtat, o rezoluție care fusese adoptată în ianuarie 2011. De asemenea, rezoluția Comisiei pentru Nordul îndepărtat recunoaște statutul de observator al Uniunii Europene în toate discuțiile. Prin urmare, iată, uh, vom avea dreptul de a ne întâlni cu parlamentarii uh, pentru Nordul îndepărtat la Montreal anul viitor și uh, în ședințe care vor, uh, surveni, vor veni după aceea. Deci, pe scurt, domnule președinte, Norvegia este un partener esențial în domeniul energetic, este un furnizor de gaze naturale și petrol pentru Uniunea Europeană și, de asemenea, un partener în ceea ce privește politica externă a Uniunii Europene în Nordul Africii și în Orientul îndepărtat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență viteză și uh, succes la vizita dumneavoastră din, uh, din Bruxelles. Aveți cuvântul, domnule ministru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră. Uh, simbolic, nu? Un ministru norvegian vorbește, va vorbi despre nordul Africii și nordul îndepărtat și dumneavoastră sunteți undeva la mijloc, nu-i așa? Uh, Mă bucur foarte mult că mă aflu uh, în fața dumneavoastră și că am ocazia de a i mulțumi predecesoarei mele. Astăzi uh, voi vorbi tocmai despre nordul îndepărtat. Nordul îndepărtat nu este o expresie geografică din punctul de vedere al Norvegiei, ci este o expresie politică. Uh, se vorbește sau noi înțelegem prin uh, nordul îndepărtat maniera în care gestionăm partea de nord al, a Europei. Mai întâi de toate, în acest context, nu pot decât să mulțumesc Uniunii Europene pentru toate eforturile pe care le-a, le, -a, depus în sensul colaborării. Domnule Gallagher, știți prea bine că această relație a noastră este una foarte strânsă. Norvegia colaborează cu Uniunea Europeană prin intermediul diferitor acorduri, printre care cel mai important este uh, acordul privind uh, ar, uh, zona economică europeană, care prezintă, practic, reprezintă practic baza integrării noastre. Știți prea bine că Norvegia este al cincilea partener comercial al Uniunii Europene și uh, Norvegia se află în fața Japoniei și în fața Indiei în acest clasament. Deci, iată cât de importantă este relația dintre noi. Suntem parte a spațiului Schengen, a cooperării pentru politică externă europeană, etc., etc. De asemenea, Norvegia este cât se poate de solidară cu noile state membre prin intermediul uh, granturilor oferite de către Norvegia pentru susținerea financiară a dezvoltării economice și sociale. Ieri am uh, încheiat un astfel de acord cu România care va dura până în anul 2014 și semnăm acorduri similare cu toate celelalte state. 1,8 miliarde de euro din 2009 până în 2014 vor fi oferite pentru bunăstare, democrație, societate civilă, în uh, aceste state noi membre ale Uniunii Europene. Noi suntem parte integrantă a pieței interne și tocmai de aceea salutăm uh, cetățenii din, Uniunii, uh, din Uniunea Europeană care doresc să lucreze în Norvegia. Cred că Norvegia primește cei mai mulți muncitori europeni Uh, mai mult de 300.000 de de, de cetățeni europeni au venit anul trecut în uh, Norvegia. Raportul la care vă referați, uh, dumneavoastră, domnule Gallagher, are vreo 900 de pagini. 900 de pagini care, bine, sunt greu de digerat, dar care ne arată foarte clar că toate acordurile încheiate între Norvegia și Uniunea Europeană au fost în beneficiul ambelor părți. Au generat dezvoltare economică, etc., etc. De asemenea, parteneriatul energetic este deosebit de important. 20% din gazele naturale folosite de Uniunea Europeană sunt furnizate de către Norvegia și dorim ca și pe viitor să vă furnizăm această resursă și de asemenea să contribuim la uh, folosirea uh, energiilor regenerabile în, uh, pe continentul european. Am vorbit în fața unui, uh, unei comisii similare în anul 2008, în momentul în care Nordul îndepărtat era pe ordinea de zi. Nordul îndepărtat reprezintă în continuare uh, una, una dintre prioritățile ministerului meu. Am vorbit uh, despre această temă de când mi-am ocupat funcția. Uh, am vorbit uh, cu absolut toți uh, partenerii noștri internaționali. De ce nodul îndepărtat este foarte important? Pentru că el ne leagă pe toți. Există mai multe dimensiuni ale problemei nodului îndepărtă, îndepărtat. În momentul în care am spus, am explicat de ce nodul îndepărtat este o prioritate pentru noi, am explicat de fiecare dată că uh, în momentul în care mă aflu în în Oslo și mă uit în, direct, în direcția nordului, îmi dau seama că acolo există posibilități de, de, de schimbare. De ce? Pentru că Nordul îndepărtat este cel mai afectat, spre exemplu, de schimbările clim- climatice. Doar 4 milioane de oameni trăiesc uh, la nord de cercul polar. Însă această zonă este deosebit de uh, importantă pentru că reprezintă noi căi maritime, uh, de asemenea o sursă de resurse nat- naturale, dar în același timp această zonă este cea mai fragilă, cea mai puternic, puternică afectată de schimbările climatice. Și aceste schimbări climatice reprezintă pre- problema în momentul de față. Uh, zonele care ar trebui să fie înzăpezite în momentul de față sunt uh, lipsite de zăpadă, de asemenea temperaturile uh, medii cresc de la an la an, în momentul de față se află cu 10 sunt cu 10 grade mai ridicate decât în mod normal. Deci, uh, Uh, acestea sunt câteva dintre considerentele noastre și, de asemenea, să nu trebuie să uităm din această listă Rusia. Rusia, care este la rândul său un motor de, de schimbare. Dar mai întâi de toate să vedem care este cadrul juridic și politic care ar trebui să fie creat pentru a atinge toate interesele uh, care rezidă în această regiune. Ultima dată când v-am vorbit, uh, când am vorbit în fața dumneavoastră, mă refeream la eventualul vacuum legislativ activ care vizează Nordul. Eu consider că noi ar trebui să înțelegem prea bine care este baza legală pentru luarea unor decizii. Ei bine, între timp, multe lucruri s-au schimbat. În mai 2008, zonele din zona arctică au uh, adoptat uh, o, un acord o declarație în Groenlanda. Spuneam cât se poate de clar că Oceanul Arctic nu este nimic sau nu se diferențiază cu absolut nimic uh, de celelalte o, oceane. Uh, și acest uh, ocean poate să fie exploatat foarte bine de zonele, de statele care își au granița acolo. Am spus, am ținut cont de toate politicile europene vis-a-vis -vis de zona arctică și de rezoluțiile Parlamentului European pe această temă. Și am văzut că uh, pe măsură ce trece timpul, acordul cu privire la zona arctică se cimentează din ce în ce mai bine. Și acest lucru ne bucură foarte mult. Uh, Oceanul Arctic nu mai este ceea ce se numea Terra Nullus, nici pe departe au existat anumite tentative de exploatare a acestui uh, vechi uh, termen juridic, însă lucrul acesta nu se mai aplică în momentul de față. Rusia nu-și mai poate planta un, uh, în un drapel în nord, cum nici uh, Norvegia nu se poate duce în, la Polul Sud pentru a-și planta propriul uh, uh, steag. Nu nici pe departe, colaborăm în momentul de față. Poate că există diferențe comerciale între diferitele state, poate că există interese specifice fiecărui stat în parte, însă nu. Aceste interese specifice nu mai pot să facă uz de lipsa unei unui, unei baze legale. Ultimele probleme rămase deschise între Norvegia și Rusia, spre exemplu, au fost eliminate com, pe baza acestei declarații din, uh, declarații, din Groenlanda. De asemenea, această zonă are nevoie de foarte multă cunoaștere. Norvegia consideră că cunoașterea este punctul esențial al strategiei vis-a-vis -vis de Nord. Trebuie să susținem cercetarea, cercetarea aplicată, știința aplicată cu privire la activitățile din Nord. Spre exemplu, în uh, insulele de la paralela 78, avem o in, universitate cu foarte, foarte mulți studenți străini. De asemenea, în aceleași insule există un centru de cercetare cu uh, cercetă, cercetători, la care lucrează cercetători din absolut întreaga lume. Vedeți? Noi considerăm că deciziile politice trebuie să fie bazate pe cunoaștere. Din punct de vedere politic, cum uh, gestionăm problema în uh, Nordului? Avem Uh, Consiliul Arctic, care discută toate problemele legate de Oceanul Arctic. În urmă cu 10 ani de zile, cea mai mare problemă a acestui Consiliu era că nimeni nu-l cunoștea. Astăzi, cea mai mare prov- provocare este uh, aceea de a trata absolut toate in, interesele generate de statele uh, participante. Ne-am am decis să creăm un secretariat al Consiliului Arctic care să se ocupe de rezolvarea tuturor uh, plângerilor și cererilor apărute. Și de asemenea, uh, dorim să oferim statutul de uh, stat observator Uh, anumitor state din uh, întreaga lume, printre care se, nume, uh, se numără și Uniunea Europeană. În ceea ce privește schimbările climatice, gheața se retrage, mai puțin de 15% din gheața de pe Oceanul Arctic are o vârstă mai mare de 2, ani. Oceanul Arctic se retrage permanent din 79 până în, două, până în prezent mii și mii de kilometri se, de apă se retrag anual. De asemenea, zona arctică este un laborator pentru studierea schimbărilor climatice și aceste studii ne vor oferi o serie de noi informații. IPCC se, se ocupă de cercetarea efectelor schimbărilor climatice la nivel uh, mondial și IPCC-ul folosește foarte bine și consideră deosebit de importante în acest sens datele din Oceanul Arctic. De asemenea, Uniunea Europeană contribuie la cercetarea uh, în Oceanul Arctic prin uh, intermediul celui de-al șaptelea program de cercetare care sprijină o serie de proiecte demarate în nordul îndepărtat. Uh, al doilea element important sunt resursele naturale. 13% din petrolul nedescoperit și 400, 40% din gazele naturale nedescoperite la nivel mondial par a fi uh, Uh, în zona arctică. În momentul de față, Marea, ba- uh, Marea Barents oferă foarte multe posibilități de extracție și, de asemenea, nu trebuie să uităm uh, de căile maritime care sunt deschise în Marea Barents și care unesc, practic, diferitele puncte de pe, de pe um, de pe glob. Însă pentru a putea folosi într-adevăr noile rute de transport maritim din nord, trebuie să le cercetăm sau uh, au, a sporit foarte mult numărul de nave care circulă prin partea de nord al, uh, a, a planetei noastre, însă uh, numărul acesta va crește cu siguranță pe măsură ce anii vor uh, trece. Se prea poate ca în curând transportul dintre Asia și Europa și Asia și uh, America să se uh, realizeze prin, in, prin Oceanul Arctic, iar astfel Oceanul Arctic va deveni o, foarte important pentru transportul tuturor uh, resurselor. De asemenea, Oceanul Arctic este un, o resursă de uh, o resursă piscicolă esențială și uh, reprezintă, de asemenea, o posibilitate de punere în aplicare a acelor, acelor prospectări biologice, acesta fiind un domeniu care în momentul de față se uh, dezvoltă și trebuie să se dezvolte bine. În momentul în care există resurse, rute de transport și uh, uh cerere, se prea poate să apară conflicte. Cel puțin așa ne spune istoria, dar aceste conflicte nu ar, nu ar trebui să apară din punctul meu de vedere. Resursele sunt de necontestat și aceste resurse se află fie în Oceanul Arctic, fie pe uh, coasta continentală, pe crusta continentală. În țara mea, aceste resurse sunt deschise accesului tuturor și, prin intermediul autorizațiilor, pot fi explo- uh, exploatate într-o manieră pașnică de absolut toată lumea. Deci, dom- uh, stimate doamne, stimați domni, cu toții suntem interesați de nord. Spre exemplu, Marea Bar- Barenț va putea fi importantă pentru poziția de partener în domeniul energetic al Norvegiei uh, cu Europa. Deci e foarte importantă pentru Norvegia ca furnizor al Europei. Și prin urmare, uh, noi uh, urmărim cu mare atenție absolut toate discuțiile purtate de, la nivel european cu privire la politica energetică. Avem nevoie de date cât se poate declare pe viitor și încercăm să ne încadrăm în cadrul stabilit de dumneavoastră. De asemenea, considerăm că avem un rol, vom avea un uh, rol foarte important în ceea ce privește materiile prime și urmărim cu atenție acordul pe care îl discutați acum cu privire la resursele, la materiile prime. Sperăm din suflet ca Norvegia să se afle printre partenerii dumneavoastră noastre preferențiali. Deci, uh, important este să folosim toate resursele din nord și în același timp să gestionăm într-o manieră durabilă riscurile uh, pe care aceste resurse le aduc uh, cu ele. În momentul de față nu există absolut uh, niciun fel de dispută în Nord care s-ar putea, care s-ar, să poată fi rezolvată pe cale uh, maritimă, pe cale militare, îmi cer scuze. Însă, în același timp, uh, zona nordică trebuie să fie controlată și supravegheată permanent. Al treilea punct cheie este Rusia. Rusia este cel mai mare stat arctic, deține 50% dintre uh, Uh, resursele de acolo. Deci e clar, Rusia e un, uh, are un rol important în crearea politicilor pentru Altica. Altica a fost un uh, teatru al războiului rece, însă eu am spus întotdeauna că ar trebui să devenim realiști. Poate că mulți dintre dumneavoastră se gândesc în continuare la, la războiul rece, dar eu vă spun că ar trebui să ținem cont de noile evoluții. Uh, Norvegia, ca vecin al uh, Rusiei, și-a dat seama că interesul celor două state este comun și că aceste, acest interes trebuie să fie uh, dezvoltat. de-a lungul frontierei noastre de 200 de kilometri avem un singur punct de trecere a frontierei. Și cred că era punctul de frontieră cel mai apropiat și de uh, Corea, Corea de Nord și Corea de Sud. În 2005 am avut 100 de mii, apoi 200 de mii și ne așteptăm la 400 de mii de persoane care vor trece acest punct de frontieră. Ce înseamnă acest lucru? Normalitatea. Aceasta este viziunea noastră uh, în ce privește relațiile de vecinătate cu Rusia va dura ceva timp, dar așa trebuie să vedem lucrurile. Să avem investiții, contacte între oameni, relații comerciale, să colaborăm pentru a proteja mediul înconjurător, a depolua zonele care au fost uh, poluate. Și avem, de exemplu, schimburi importante de studenți și am reușit, după patru ani de negociere, să facem să evolueze foarte mult relațiile noastre de vecinătate, deși pentru că știți foarte bine că aveam frontiera din 1826 cu Rusia. Bineînțeles că ne pasă de uh, democrația din Rusia, de respectarea statului de drept. Norvegia va fi întotdeauna prezentă, va uh, reacționa cu uh, consecvență și ne dorim să ne aprofundăm relațiile. Aceasta este introducerea mea despre Marele Nord și voi trece la a doua parte să vă vorbesc despre nordul Africii. Însă, în concluzie, cred că fiecare vorbește din propria sa pers- perspectivă. Eu am vorbit despre acest subiect la Universitatea din uh, uh, Berlin și un profesor a luat cuvântul și a spus dumneavoastră vorbiți despre Marele Nord, dar din punctul meu de vedere, Marele Nord este în Holstein. Da, e adevărat, când te gândești la Germania, extremul nord al Germaniei este această regiune. Dar, cum spuneam, fiecare vorbește din propriul său punct de vedere. Deci, acum trec de la nordul îndepărtat, sar peste Europa și ajung la nordul Africii. Cum a spus și domnul președinte, am participat ieri la reuniunea comitetului care se ocupă de um, acordarea de sprijin poporului uh, palestinian și este, ca să spun între paranteze, singurul comitet uh, unde nu atât reprezentanții Palestinei sunt uh, prezenți, dar și cei ai Israelului. Noi ne dorim să finanțăm uh, um, creșterea economică și continuarea procesului de reformă. Pe scurt, există două procese care se desfășoară în paralel pe de o parte, uh, soluția a două state vecine care trăiesc pașnic uh, acum s-a blocat. Cele două părți interesate sunt cele care au capacitatea de a debloca întregul proces, dar cum am spus, deocamdată a fost complet blocat. Nu ne îndreptăm nicăieri, deși Troica face eforturi, nu, nu mai avem nicio perspectivă. Dar acesta, să spun așa, era procesul care se desfășura de sus în jos. Dar Norvegia a sprijinit întotdeauna uh, tendința inversă, de uh, jos în sus. Am vrut să uh, finanțăm constituirea unei uh, capacități administrative, constituirea uh, instituțiilor statului, pentru că atunci când ai uh, instituții care pot să conducă, pot să organizeze un stat, atunci poate că și statele pot efectiv să uh, existe. Deci, deși există această veste proastă în ce privește continuarea procesului de pace dintre Israel și Palestina, avem totuși anumite uh, aspecte pozitive în ce privește construirea instituțiilor. Și, practic, am ajuns la uh, o fază de dezvoltare a acestor instituții încât am putea vorbi de instituții demne de un stat modern și democratic. Și, în plus, potrivit valorilor ONU, instituțiile din teritoriile palestiniene chiar au trecut de acest prag. Sunt adevărate instituții moderne, ceea ce înseamnă multe alte lucruri, nu numai uh, instituțiile care țin de administrația publică, ci și tot ce ține de bănci, de exemplu. Uh, multe țări ar invidia soliditatea băncilor din uh, Palestina. Credeți-mă pe cuvânt. Puteți să vă informați. Cunoașteți foarte bine autoritatea palestiniană, cunoașteți și pe primul ministru, dar aștept cu nerăbdare ziua în care nu va mai trebui să acordăm ajutor uh, uh, palestinienilor. Sunt niște oameni foarte muncitori care pot să se descurce fără ajutor, dar nu încă, pentru că nu pot să conduci o economie sau dezvolți atunci când ești în teritoriu ocupat. Nu poți dacă impozitele sunt colectate de un alt stat și numai din când în când uh, ți dau înapoi. Nu poți să conduci economie acolo unde există baraje și uh, puncte de uh, frontieră unde ți se blochează traficul de uh, persoane și de mărfuri și așa mai departe. Deocamdată sunt îngrijorat. Și Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional niciodată nu spun că trebuie să acorzi ajutor sectorului public, dar ieri la Bruxelles au spus foarte clar că dacă finanțarea pentru principalele instituții din Palestina se oprește, atunci întregul proces va eșua. Este motivul pentru care trebuie să continuăm această muncă. Uniunea Europeană este principalul donator pentru autoritatea palestiniană. Norvegia vine imediat după și ieri am fost de acord în sensul că donatorii trebuie să-și continue efortul de finanțare și în aceste condiții dificile în care suntem acum, deși s-a redus ajutorul de la 2 miliarde la 1 miliard, totuși s-au făcut eforturi de um, ajustare și de disciplină bugetară, similare cu cele pe care le-au făcut multe state europene. Și să nu uităm faptul că Palestina nu beneficiază de ajutor de, din partea femeilor, pentru că nu au acces la așa ceva. Toate aceste mecanisme trebuie să funcționeze foarte bine, să fie transparente, predictibile, mecanismele de finanțare uh, ale instituțiilor publice din Palestina. Nu am să vă vorbesc acum despre chestiunile cele mai spinoase din Orientul Mijlociu, pentru că nu este scopul întâlnirii de astăzi. Noi suntem împotriva oricăror forme de violență, da, Israelul are dreptul de a se apăra, trebuie să condamnăm atacurile cu rachetă, trebuie să condamnăm uh, masacrele, dar trebuie să condamnăm și uh, colonizările, pentru că uh, așezările izraelienilor pe care le construiesc în continuare pe teritoriile palestiniene, pentru că sunt împotriva dreptului internațional. Dar știm foarte bine care ne sunt obiectivele comune. Acum, domnule președinte, în ce privește primăvara arabă pe care o urmăriți îndeaproape, la fel ca și noi, concluzia noastră este că timp de generații ne vom aduce aminte de această perioadă. A fost poate prima oară în istoria acestei regiuni când oamenii au construit istoria. Cum se va materializa acest efort? Ce fel de democrații vor exista în regiune? Eu, cum spuneam, am această vedere de ansamblu, a unei revoluții care a fost făcută de oameni din cauza pentru că își doreau democrație, stat de drept și respectarea drepturilor omului. Aceasta este istoria cu I mare. Atunci când liderii se întorc împotriva poporului și îi îi um, trag în ei atunci când aceștia vor să uh, manifest, să-și manifeste drepturile, aceștia sunt răsturnați. Vedeți foarte bine ce s-a întâmplat în Egipt, în Libia și ce se întâmplă acum în Siria. Însă, cum vom trăi, ce relație vom avea cu islamul politic? apar aici multe provocări. Nu, vă uita, nu uitați faptul că primăvara arabă nu a început în Tunisia, a început în Algeria în, la sfârșitul anilor 1980 și rezultatul a fost dezastruos. Mii de victime într-un război civil. Ce vom face? Cum ne vom asigura că islamismul politic își va uh, respecta um, promisiunile? Părerea mea este că trebuie să avem relații strânse. Deja în urmă cu câțiva ani am avut primele contacte cu frăția musulmană și vom primi, vom primi pe liderii lor într-o vizită la cel mai înalt nivel. Pentru că vor să ia exemplul sistemului nostru de um, asigurări sociale. Și e foarte bine acest lucru. Eu cred că putem să discutăm cu ei dacă există anumite principii la care nu renunțăm. Există drepturile uh, omului care sunt drepturi universale și care trebuie respectate de toată lumea. Și diferența dintre ce s-a întâmplat în 1989 în Algeria și ce se întâmplă astăzi este că acum economia a devenit globalizată. Nu se pot descurca uh, pe cont propriu ori devin uh, o a doua Corea de Nord, ori acceptă să se integreze și atunci trebuie să dea dovadă de transparență, de deschidere și trebuie să lupte împotriva corupției. Pentru că știți că în Egipt armata uh, controlează 30 până la 40% din uh, economie, ceea ce nu este deloc sustenabil. Și noi, uh, Norvegia, ne-am implicat uh, acolo pentru a permite finanțarea um, reconstruirii capacității statului. Același lucru, cum spuneam, este valabil pentru toate aceste țări, inclusiv pentru Myanmar. Ori te izolezi și devii Corea de Nord, precum Corea de Nord, ori, uh, reușe, ori te integrezi. Și mă gândesc ce se întâmplă în Egipt. Deocamdată încă există taxiuri care îi duc pe turiști la piramide care nu au clienți. Numai atunci când vor reveni turiștii, numai atunci când uh, vom fi din nou doritori să mergem acolo, să vizităm această țară, până când nu ne vom reinvesti bani în această țară, ea nu își va reveni din punct de vedere economic și frăția musulmană va trebui să înțeleagă acest lucru. Acum, în ce privește Siria, avem aceeași atitudine, suntem uh, îngroziți de ce se întâmplă acolo. Considerăm că nu este bine pentru Siria și susținem felul în care dă tonul Lila Liga Arabă și uh, încurajăm uh, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite să-și preia într totul responsabilitățile. Iată o perspectivă a Africii de Nord și a Nordului îndepărtat, Nordului Europei. Vă mulțumesc uh, pentru această prezentare. Întrebări? Doamna Gomez. Uh, iată uh, puțin aer curat din nord care ne-a parvenit în această sală. Sigur că abordarea uh, dumneavoastră ne este de mare ajutor. De asemenea, salutăm dorința dumneavoastră de a schimba uh, lucrurile. Uh, admir principiile politicii externe a Norvegiei și Uh, am uh, trăit uh, aceste principii la lucru, cum ar fi într-o țară care mi este foarte dragă, Timorul de Est. Vreau să vă mulțumesc și pentru sprijinul pe care îl dați Uniunii Europene pentru a depăși consecințele crizei. Aș spune doar că ar fi util dacă preocupările dumneavoastră, așa cum le-ați evidențiat în combaterea corupției, uh, cum ar fi, de pildă, Sudul, lumea arabă, dacă acestea ar fi uh, prezentate și omologilor dumneavoastră europeni, pentru că Uh, liberalizarea la care am asistat a fost uh, o modalitate de a promova uh, corupția și acest lucru a alimentat sentimentele populației. Populația din Portugalia, țara mea, a considerat și consideră că trebuie să combatem corupția, să combatem paradisurile fiscale Întrebarea mea acum ar fi următoarea. În primul rând, în legătură cu ceea ce ne-a spus în legătură cu zona arctică, uh, ne face să dorim să știm mai mult și să purtăm discuții mai aprofundate cu dumneavoastră, care sunt perspectivele, dar și greutățile. Aș vrea să vă întreb dacă ne-ați putea spune mai mult, pentru că ne-ați spus că una dintre provocări o constituie schimbările climatice. În uh, Occident Uh, schimbările climatice, mai ales în uh, contextul campaniei electorale, uh, nu sunt o sintagmă prea apreciată. Și sunteți un jucător crucial în zona Arctică. Apoi a subliniat importanța Rusiei și aș vrea să vă rog să ne dați detalii în legătură cu modul în care percepeți progresele în procesul politic în Rusia. Uh, vedem oamenii demonstrează uh, pe străzi. Pe de altă părți, uh, domnul Putin își va relua jilțul de țar. Cum vedeți Uh, progresele politice uh, în Rusia și oligarhia care conduce țara. Dacă putem uh, să avem un rol pertinent în acest proces și să nu fim contraproductivi. Apoi aș dori să vă întreb, pentru că ați vorbit de Birmania și am apreciat ceea ce a spus. Ieri am discutat situația din Irak și știu că Norvegia joacă un rol și în rezolvarea problemelor legate de tabăra Ashraf. Sigur, nu este lucru cel mai important în relația cu uh, Irakul, uh, dar uh, Parlamentul European s-a concentrat uh, asupra acestei chestiuni. Unul dintre elementele cruciale pentru rezolvarea problemei uh, este ca țările europene și alții să accepte relocarea acestor uh, persoane care se află în tabăra Ashraf. Puteți să ne spuneți dacă guvernul norvegian dorește să contribuie la această rezolvare, dacă și apoi vreau să vă mulțumesc în legătură cu ceea ce a spus despre Palestina și Israel. Este plăcut să auzim acest lucru uh, pentru că uneori niște tipare mentale trebuie distruse și e foarte plăcut să auzim ceea ce ați auzit. Vă mulțumesc, dragi colegi, vă cer să respectăm timpul astfel încât uh, ministrul să poată să răspundă. Următoarea intervenție, domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, domnule ministru. Uh, la Comisia AFET. Cred că toți colegii sunt interesați. Uh, am uh, primit informația, uh, se pare că suspectul mm, vinovat de acțiunea teroristă de la Toulouse este mort. Aș dori să vă mulțumesc că ați subliniat de la bun început cât de mare este integrarea uh, Norvegiei uh, și participarea sa în programe comunitare și în spațiul economic uh, european. Atunci când am ocazia să discut cu Norvegia, cu norvegieni, spun că le spun deseori interlocutorilor mei că Uh, Norvegia participă atât de uh, mult uh, programele comunitare încât probabil că vrea să devină membru, dar referendumurile spun altceva. În calitate de raportor în Parlament pentru Nordul Îndepărtat, vă salut în mod deosebit, am ascultat ceea ce ați spus și lucrurile pe care le-am auzit sunt uh, foarte mult pe linia celor uh, din raportul meu care a fost elaborat la începutul anului trecut. Sunt bucuros să văd uh, că suntem pe aceeași undă în multe privințe. Nu există un vid juridic. Cred că interesele reciproce, nu suntem state costiere, însă uh, ați enumerat multe aspecte care ne interesează și pentru mine în această privință este important faptul că aveți relații atât de strânse cu Rusia. Dat fiind că reprezintă 50% din zona de coastă, așa cum a spus, poate că este un pic prea mult pentru Norvegia să coopereze nu numai cu Rusia pe această frontieră, probabil că există domenii în care și Uniunea Europeană poate să uh, joace un uh, rol. Ați spus uh, uh că în cooperarea cu uh, țări cum este Rusia, normele uh, foarte exigente de mediu ale Norvegiei se aplică. Deci poate ne puteți spune mai mult. Aș dori să vă rog să faceți o evaluare a conflictului din Orientul Mijlociu, așa cum a spus, trebuie să aveți această uh, abordare de jos în sus și să fiți un uh, intermediar corect între cele două părți. Nu este oare esențial să se încerce ca această abordare de jos în sus Uh, să implice uh, persoane din societatea civilă, ca oamenii de ambele părți să se cunoască. Uh, cheltuim bani sume mari pentru a aduce Israel, tineri izraelieni, palestinieni aici pentru a se cunoaște. Poate că uh, în implicarea dumneavoastră ar trebui să încurajați uh, guvernele israelian și uh, palestinian să accepte aceste schimburi periodice uh, de tineri pentru ca să risipească temerile și pentru ca propaganda să nu pună stăpânire pe mințile acestor tineri. Și ultimul punct referitor la islamul politic la care v-ați referit, mă tem că în de fapt, islamul politic a început în 1979 în uh, Iran și tot ceea ce a urmat a fost uh, motivația uh, părții uh, uh, radicale a uh, islamului, deci motivația a venit de la Teheran. Cred că suntem confruntați cu o provocare uriașă în momentul de față pentru a face totul pentru a stabiliza țările luate individual în conformitate cu condițiile existente în uh, Tunisia, unde am fost uh, observator uh, șef la alegeri și am venit de acolo cu sentimente optimiste sau o țară cum, mare cum este Egiptul. Întrebarea mea este dacă comunitatea internațională are capacitatea să îi convingă pe factorii responsabili și în mare parte sunt militari să lase societatea să își urmeze calea democratică și uh, calea civilă. Uh, mă opresc uh, aici abrupt, uh, domnule președinte. Următorul vorbitor, doamna Iacoțari. Vă mulțumesc pentru faptul că ați reușit să-mi pronunțați numele. apreciez în mod deosebit activitatea de cercetare a Norvegiei în zona arctică, ceea ce este important. Și ne-au bucurat mult informațiile că uh, Consiliul pentru Arctica a uh, hotărât să-și consolideze puterea uh, prin constituirea unui secretariat permanent. Uniunea Europeană ar putea să urmeze aceeași linie și să creeze un centru um, de uh, informații în Laponia. Întrebarea mea este care ar fi propunerea dumneavoastră pentru a intensifica uh, cooperarea între zona arctică și Uniunea Europeană. Ați spus că nu suntem uh, membri ai Consiliului Arctic, dar rolul Uniunii Europene ar putea să sporească. Vă mulțumesc că ați venit în Parlamentul European. Președintele, da, o întrebare excelentă. Uh, domnul Lisec. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Grație noilor uh, și modernelor tehnologii. Știu despre uh, importanta conferință care are loc astăzi în Norvegia. Uh, ministrul uh, adjunctul uh, ministrului uh, va vorbi despre uh, Belarus în Norvegia. Aș vrea să vă întreb despre relația cu Belarusul. Știu că Belarusul nu e Rusia, dar este aproape de Rusia. Uh, Belarus este important pentru ambele țări, atât pentru Rusia cât și pentru Norvegia. Uh, ce credeți despre actuala situație și evoluția situației în viitor? Pentru că pentru noi uh, este destul de greu să vedem lumina de la capătul tunelului. Vă mulțumesc! Aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru întrebări. Doamna Gomes nu mai este în sală. O să respect doar Vreau să îi spun că am luat notă de observațiile pe care le-a făcut și a pus o întrebare în legătură cu tabăra de la Ashraf. Uh, părerea mea este că trebuie să susținem acest uh, proces potrivit normelor internaționale și aici se pune uh, rol, se pune accent pe Națiunile Unite. Se acordă foarte multă atenție în capitale europene acestei probleme. Apoi, domnului Galler. Uh, Știți uh, că e loc uh, pentru toată lumea să colaboreze cu Rusia și ceea ce am făcut cu OMC-ul, diferite tipuri de integrare și așa mai departe, este important. Să vă atrag atenția asupra faptului că în Nord cred că avem un uh, model de uh, cooperare subregională. Uh, Consiliul Balticii, Consiliul Articii și uh, dimensiunea Uh, nordică. Uh, sunt modalități de cooperare care sunt foarte uh, pragmatice pentru rezolvarea unor probleme transfrontaliere. Din experiența mea în cooperarea cu Rusia, în acest context este foarte bine pentru că avem de-a face cu uh, oamenii locului, uh, persoane din transport, uh, din cercurile științifice și este o modalitate optimă de a face integrarea. Și așa cum ați spus, de la om la om și ați auzit cifrele legate de transferul din Nord. Unii critică că în primii 10 uh, ani uh, nu s-au făcut decât schimburi culturale și nu investiții. Dar în uh, anii 90 trebuia să începi de la oameni, pentru că atunci când s-au deschis frontierele era atât de mult de făcut. Nu aș spune că am început o nouă relație cu Rusia, ci practic am închis o paranteză a trebuit să ne întoarcem în secolele 17-18 să vedem cum s-au, dez, uh, uh, dezvoltat relațiile comerciale. Norvegia uh, la Hranghesc a avut primele relații în secolul 18. Și acest lucru s-a întâmplat și în 1905, dar a trebuit să închidem acest oficiu în 1936 din cauza lui Stalin. Uh, după doi ani uh, de zile uh, s-a redeschis uh, acest birou din Arhanghelsk. În ceea ce privește mediul, sunt proiecte la care Rusia și Norvegia participă cu norme de sănătate și de mediu în Marea Barents. În ceea ce privește islamul politic, sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, sigur, uh, a spus că totul pornește uh, din Persia, dar cred că știm cu toții acest lucru. M-am referit doar la primăvara arabă, apoi Turcia și Indonezia. Dacă ne întoarcem la ceea ce au spus iranienii în 79 și 80, Uh, nu cred că uh, este bine. Uh, cred că trebuie să depășim aceste slăbiciuni, să ne implicăm și să îi facem să răspundă. Acum, colegii din Finlanda, aș saluta Finlanda, care este o, o voce a Nordului în Uniunea Europeană. M-am întâlnit cu primul ministru Lipon el a fost cel care a pus dimensiunea nordică pe agenda Europei. Finlanda este o forță motrice în tot acest proces, care este tipul de cooperare între Uniunea Europeană și Arctica. Uh, trei um, state membre, Suedia, Finlanda și Danemarca, sunt membre uh, în Consiliul uh, pentru Arctica și Islanda, dacă devine un membru, membru va fi a patra țară. Uh, atunci când am adus-o pe Lady Ashton la Swarberg, am văzut uh, ce activitate uh, intensă de cercetare are loc acolo. Dacă se pune uh, accent mai mare pe uh, uh, zona Arcticii în programul de uh, cercetare, programul al optelea, acesta, acesta ar fi un pas important uh, înainte. Trebuie să susținem Convenția Europeană și aceasta permite un uh, uh, cadru stabil. Uh, mare parte din transportul maritim pleacă din și către Europa. Deci sunt o serie de probleme și de domenii în care putem să colaborăm. În ceea ce este Belarusul, domnul Ilisec răspund că ne preocupă Uh, suntem și noi uh, pe aceeași linie a sancțiunilor care au fost luate. Norvegia este uh, pentru o pedapsă aspră a celor care comit infracțiuni, însă este o rușină o rușine că pedapsa capitală încă este în vigoare în uh, Belarus și că așa ceva se întâmplă. Însă o să menționez un uh, domeniu care este foarte important, și anume Universitatea Liberă de la Vilnius. O universitate, poate că ați vizitat-o, cu studenți din Belarus care vin uh, în Lituania, la Vilnius, pentru a primi o educație liberală de foarte bună calitate. Uh, aceasta este un licăr de speranță și uh, există și niște perspective financiare implicate. Este un spațiu în care uh, tinerii pot să fie bine educați, să se întoarcă apoi la Minsk și în alte părți și să promoveze un viitor de calitate. Consiliul Nordic a susținut această universitate. Trebuie Uh, să fim atenți, pentru că dacă această universitate ar eșua, am transmite un mesaj negativ. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, dragi colegi, mulțumim ministrului pentru uh, excelenta prezentare, toate cele bune și toate cele bune țării dumneavoastră. Mulțumim! Very welcome.